Colleghi, la sessione di questo pomeriggio si Mulțumesc. Bună ziua, dragi colegi. Doresc să deschid această reuniune din această după-amiază. Discutăm despre înrăutățirea situației politice din Egipt și despre perspectivele unei uh, democratizări reale. Pentru că mi se pare, nouă, ni se pare acum că această democrație este din ce în ce mai îndepărtată. La câteva ore înainte de alegerile prezidențiale, armata egipteană a înconjurat Parlamentul și a închis accesul uh, în sala plenară deputaților. Curtea Constituțională a dat un verdict că ultimele alegeri parlamentare sunt invalide. Conducerea armatei și autoritățile legislative sunt somate acum să preia frâiele și acum uh, se încearcă uh, sprijinirea candidatului Ahmed Shafik, dar se vorbește totuși despre o lovitură de stat a armatei și nu se știe exact cine a câștigat. Armata spune că situația se va reglementa. Oricum, a perspectivele pentru o nouă schimbare democratică au fost amânate pentru iunie, 30 iunie, iar uh, directorul pentru Africa de Nord uh, de la SAE va veni la noi. vreau să-i mulțumesc pentru disponibilitatea de a veni aici și de a ne explica exact ce părere are SAE despre uh, ce se întâmplă în Egipt. Prima întrebare este foarte simplă. Care sunt scenariile posibile uh, ce sunt, ce sunt uh, vehiculate la SAE în ceea ce privește evoluția Egiptului? Ce uh, părere credeți că vor avea cei de la frăția musulmanilor cu privire la un potențial candidat și la un potențial câștigător? Ce părere aveți în ceea ce privește în altul Consiliu al Forțelor Armate și rolul acestuia? V-aș uh, da cuvântul acum, domnule Minereli. Aveți 10 uh, minute la dispoziție. Pentru Nos réflexions... Mulțumesc, uh, domnule președinte, și noi împărtășim uh, toate semnele de întrebare care se pun privitor la situația din Egipt și, în general, la situația din zona uh, țărilor arabe. Într-adevăr, avem această situație aparte din Egipt, dar patru aspecte sunt demne de menționat. În primul rând, joia trecută, Curtea Constituțională a luat două hotărâri foarte importante și cu bătaie politică. În primul rând, Curtea Constituțională consideră că candidatura lui Ahmed Shafik, fostul general al armatei uh, și prim-ministrul al lui Mubarak, este uh, o decizie validă. Deci el poate să participe la al doilea tur din alegerile prezidențiale. În paralel, pe lângă această permisiune de a participa la alegeri pentru Ahmed Shafik, Curtea Constituțională a hotărât, a decretat că cadrul legal care a permis organizarea alegerilor adunării populare, mai cu seamă a cei acelei trăimi din deputații, din adunarea generală a poporului care a fost aleși cu titlu individual și nu pe liste, ei bine, această lege, acest cadru legal nu este conform Constituției și, prin urmare, Curtea Constituțională a anulat alegerile întregii camere uh, a deputaților, să zicem, din adunarea poporului. Iată o decizie cu, cu efect politic foarte important, care, după cum am spus, a fost luată joi. Apoi, sâmbătă și duminică a avut loc al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, iar în sfârșit, duminică seara s-a emis un decret constituțional de către Consiliul Superior, Consiliul Suprem al Forțelor Armate și care spune că, în primul rând, Parlamentul este considerat ca fiind dizolvat și apoi atribuie prerogative și puteri legislative Consiliului Superior al Forțelor Armate. Asta înseamnă că ajungem într-o situație delicată. Deci, ce înseamnă asta? Conform estimărilor pentru alegerile prezidențiale, deci conform estimărilor preliminare de care dispunem și care vreau să vă spun că nu sunt oficiale, candidatul fraților musulmani, Mohamed Morsi, ar fi câștigat al doilea tur cu aproximativ 52% din voturile exprimate. Însă, contra candidatul său, Ahmed Shafik, deci din partea armatei, contestă acest rezultat. Iar rezultatele oficiale vor fi proclamate peste două zile, adică joi, pe 21. Așadar, Mohamed Morsi spune că a câștigat cu 52% din voturi. Contracandidatul său, Shafik, contestă rezultatele preliminare, neoficiale, iar joi, în principiu, vom avea aceste rezultate oficiale ale alegerilor. Conform celor spuse de observatorii noștri, al doilea tur de scrutin s-a desfășurat în, într-un context relativ calm. Asta înseamnă că aceste alegeri nu au fost nici pe departe perfecte, în perioada de pregătire administrativă acestor alegeri au existat mm, uh, probleme și neregularități, însă totalitatea acestor probleme și lacune administrative nu par să repună în discuție rezultatul propriu-zis al acestor alegeri. Cu alte cuvinte, oricare ar fi fost aceste neregularități și probleme constatate, asta nu pune sub semnul întrebării faptul că Mohamed Ar, uh, Morsi uh, l-a bătut, practic, la alegeri pe Ahmed Shafik. În orice caz, acestea sunt estimările care nu au fost transmise de experții de la fața locului, dar dacă este să îmi tai o mână, nu aș face-o totuși. Iată, încă o dată, numai estimări și deci, un aviz al experților, însă ne păstrăm oarecare prudență până joi. Apoi, v-aș mai spune ceva privitor la ceea ce s-a întâmplat duminică seara. Un alt fapt, și anume SCAF, acest Consiliu Militar, a adoptat un, consiliu, un uh, decret constituțional care transferă toată puterea către armată. Deci, s-a dizolvat Parlamentul, Camera Inferioară și armata a preluat toată puterea. Mai mult decât atât, militarii, armata, spun că dacă adunarea constituantă care a fost formată cât, acum câteva săptămâni și care până acum nu a putut să se pună pe treabă așa cum trebuie, dacă această adunare constituantă nu începe să funcționeze imediat, noi militarii o să desemnăm una care va lucra pe noul text al Constituției. În sfârșit, militarii mai spun că vor ridica un drept de vot asupra noii Constituții, deoarece acest lucru se poate întâmpla în cazul în care estimează că un articol din noua Constituție nu este compatibil cu interesele superioare ale țării, așa cum uh, pot ei să judece. Deci, uh, dacă un articol nu le convine, pot să depună un veto. Uh, noi, ca și birocrați, ne menținem prudența, însă asta este clar că se mm, poate să aducă atingere principiilor însel, înși consecințele ale democrației. Uh, deci, semne de întrebare, în orice caz, pe domnul Barroso, pe doamna Ashton, i-am auzit în nenumărate rânduri, spunând că acești militari se angajaseră să se întoarcă la cazarmă până în toamna anului trecut. Vedem că aceste lucruri au fost dezmințite, deci semnele de întrebare persistă. Deci incertitudinile sunt de asemenea substanțiale privitor la situația din următoarea perioadă din Egipt. Vom vedea ce se întâmplă deci joi, vom vedea cum se va forma noul guvern și cum va acționa noul prim-ministru. Ceea ce este sigur este că în următoarele luni, în următoarea perioadă, militarii, armata vor avea puteri legislative, ei și-au arogat dreptul de a numi o adunare constituantă și trei, ei au spus că vor depune un veto pe orice articol care um, e considerat ca fiind contrar intereselor superioare ale țării. Iată, deci, cred că suntem în drept să ne îngrijorăm de ce se va întâmpla în această țară în următoarea perioadă. În plus, pe 13 iunie, adică săptămâna trecută, ministrul Justiției a emis un decret care permite unor agenții ai armatei să aresteze civili. Cu asta cred că semnul de întrebare nu fac decât să se mulțească privitoare la uh, consecințele politice ale unui astfel de decret. Cu toate că în weekendul trecut am avut Uh, o a treia serie de alegeri care s-au desfășurat, de fapt, în condiții relativ bune, având în vedere 60 de ani de regim autoritar. Deci, chiar dacă vă spuneam, uh, putem să spunem că alegerile au loc în Egipt fără mari probleme. Pe de altă parte, puterea militară a luat o serie întreagă de măsuri care uh, îngrijorează orice bun democrat și care Ehm, se îngrijorează, vă spuneam, de soarta democrației în această țară. Ce trebuie să facă UE? Ei bine, pentru moment, noi trebuie să repetăm că sprijinim din plin tranziția democratică în această țară și suntem gata să ne angajăm într-un dialog deschis și fără rezerve cu orice autoritate aleasă în mod democratic în această țară, adică președintele și respectiv guvernul pe care îl va numi. Apoi, trebuie să reamintim armatei promisiunea pe care, promisiunea pe care a făcut-o de a transfera puterea către civili, după câte observ eu, acest lucru nu s-a întâmplat încă și nici nu se va întâmpla în viitorul apropiat. Apoi, trebuie să ne asigurăm că procesul de elaborare a noii Constituții va include pe cât mai multă lume posibil, adică va asocia toate segmentele societății din Egipt. Și, în sfârșit, și mă opresc aici, domnule președinte, trebuie să vedem care vor fi acele măsuri luate de guvernul, noul guvern, pentru a stopa degradarea situației economice, ceea ce va, implica, va necesita, fără îndoială, uh, un acord cu femeiul și, uh, eventual, un sprijin din partea noastră pe plan macroeconomic. Vă mulțumesc! Multe, apriam... Mulțumesc! Bine, acum vor interveni eurodeputații. Mai întâi domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult reprezentantului uh, SAE pentru faptul că a venit aici să ne relateze care sunt ultimele uh, evoluții din Egipt. analizez uh, ceea ce s-a spus cu privire la al doilea tur de scrutin și vedem că Uniunea Europeană nu a trimis o misiune de observare electorală stricto senso, a fost o misiune expertă. Vreau să știu câți experți au fost în această misiune și, de asemenea, mă interesează ce alte misiuni internaționale de observare au fost acolo și ce părere au despre cele desfășurate. Vă întreb asta dat fiind uh, faptul că rezultatele inițiale au fost 52 de procente pentru candidatul uh, câștigător, Uh, la o diferență foarte mică. Vreau să știu ce s-ar întâmpla dacă ar fi verificate rezultatele. E clar că va trebui să fie numit un organism care să decidă exact uh, um, um, cum va fi evaluată diferența între cei uh, doi candidați. Deci cum estimați că veți rezolva această problemă? În al doilea rând, un alt aspect critic care ne interesează pe noi se referă la anularea adunării constituționale. Uh, din cauza ilegalității uh, legii electorale cu uh, cote pentru deputați ce nu au fost pe listele partidelor. În mod obișnuit, dacă o asemenea adunare e anulată, atunci trebuie invocate noi alegeri. Iar acest lucru ar trebui să se desfășoare în niște împrejurări corecte. Ținând cont de toate aceste lucruri, nu credeți că aceste alegeri legislative ar trebui să aibă loc? La urma urmei, există foarte multe incertitudini care planează asupra alegerilor prezidențiale. Președintele trebuie să numească un premier, trebuie să stabilească guvernul. E îngrijorător faptul că nu pare să existe nicio putere legislativă venită din partea cetățenilor în ceea ce privește elaborarea unei noi Constituții, pentru că e nevoie de o nouă Constituție. Ce părere aveți dumneavoastră despre toate acestea și cum credeți că această dispută electorală va fi soluționată? Iar după ce va fi soluționată, ce părere aveți despre organizarea unor alegeri legislative pentru a acoperi această lacună legislativă? La ora actuală, Constituția în vigoare uh, ar uh, permite um, asemenea prerogative unora. Mulțumesc. Domnul, doamna Gomes are cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Mingherelli, pentru mm, toate informațiile oferite astăzi aici. Mă întristează foarte tare evenimentele din Egipt. Cu toate acestea nu m-au surprins. Eu am fost uh, cea care pe 19 martie 2011 Uh, am fost în Egipt la referendum și am văzut uh, cât de entuziasmați au fost oamenii pentru primul lor vot exprimat democratic. Am uh, discutat și cu societatea civilă, dar și cu autoritățile și să știți că, de fapt, imediat ne-am dat seama că până la urmă lucrurile nu vor merge cum trebuie, pentru că erau foarte mulți oameni care nu voiau să vadă o bună desfășurare a alegerilor. Ar trebui să o spunem pe șleau. Uh, refuzul de a avea o misiune de observare electorală europeană la Egipt e un lucru de o însemnătate uh, foarte mare, pentru că Până la urmă, procesul nu a fost credibil și transparent, așa cum și l-au dorit uh, cetățenii Egiptului. E, a fost un semnal clar acesta. De asemenea, au fost foarte multe femei care au trebuit să se supună unor uh, teste de virginitate pentru, după ce au uh, participat la proteste. Nu știm exact uh, ce s-a întâmplat cu vinovații care le-au supus unui asemenea test denigrant și dacă au fost pedepsiți. Și aceste încălcări ale drepturilor omului continuă. La Sinai există oameni din comunitatea eritreană care uh, relatează despre cele mai uh, Uh, înfiorătoare crime asupra beduinilor din uh, Sinai, unde sărmanii refugiați încercau să treacă în Israel din diferite locuri africane, dar iată că Uh, aceștia se confruntă cu niște situații înfiorătoare, trebuie să plătească sume enorme, de la 6.000 de dolari am trecut la 60.000 de dolari, uh, anul, la 16.000 de dolari anul acesta. Și sunt uh, persoane maltratate, abuzate, femei violate, avem uh, dovezi uh, filmate. Dar vedem că forțele armate nu se ocupă de așa ceva. De fapt, forțele armate uh, au alte preocupări. Ei vor să răpească vocea și voința poporului. Tot ceea ce a spus domnul Mingherelli e relevant, însă eu consider că este extrem de necesar ca Uniunea Europeană prin Lady Ashton să uh, explice că e more for more, sau, dar și less for less. Noi am învățat exact uh, lecțiile necesare. La fel a trebuit și autoritățile egiptene. Îl întreb pe reprezentantul SAE uh, cum uh, putem uh, evalua situația? Știu că cei de la ONU au vrut să evalueze situația prin organizația lor și e clar că trebuie să ne axăm pe creștere cu ocupare. Până la urmă, asta o impune demnitatea oamenilor care își doresc democrația. Așa că vă întreb, ce, po ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a fi parte la asta, chiar dacă nu are neapărat un guvern uh, ca interlocutor, mai ales dacă nu e un guvern ales democratic? Cum putem acționa așadar în interesul societății civile? Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Brandner. Mulțumesc, domnule Mingherelli. Uh, vos Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mingarelli, pentru informațiile pe care le-ați prezentat. Consider că este într-adevăr o tragedie ceea ce se întâmplă. Am menținut contactul și cu tinerii. De asemenea, ei aveau foarte multe speranțe și foarte multă putere, însă se pare că puterea s-a epuizat și și-au pierdut și din speranțe. Am o întrebare. Pe la sfârșit, sfârșitul discursului dumneavoastră, ați vorbit despre un posibil ajutor economic sau chiar bugetar. aș dori să vă întreb ce etichetă politică vom acorda noi acestui acord. Suntem pregătiți să acordăm o conotație politică acestui acord, acestui ajutor Doamna Neț. Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând trebuie să îi cer scuze domnului Mingarelli pentru că nu am fost aici la prima parte a prezentării sale, dar am înțeles despre ce este vorba. Și pe mine mă îngrijorează toate aceste aspecte care au fost ridicate. Pe de o parte, trebuie să încercăm să apărăm procesul democratic în măsura în care se poate face acest lucru și în măsura în care este un proces democratic. Trebuie însă să nu uităm un lucru. Trebuie să nu uităm de lecția pe care am învățat-o de pe urma unei prime încercări de democratizare a Algeriei acum ceva timp. și pe atunci s-a anulat un tur de scrutin, deoarece nu a avut rezultatele dorite. De asemenea, înțeleg și pe colegii mei, de exemplu pe colega mea Ana Gomez, care spun că trebuie să fie valabilă și less is less, dacă este valabilă ideea de more is more. Însă nu trebuie să ne pierdem absolut toate interesele în acea zonă. Trebuie să măsurăm cu atenție întreaga situație. Ce putem face pentru a apăra cât de mult posibil procesul democratic și electoral, domnule Mingarelli? Domnul Tanok. Mulțumesc, domnule președinte. Am început cu primăvara arabă, când toți am năzuit speranțe, dar acum, uh, iată, când ne trezim la realitate, nu știu exact cum anume uh, istoria va trata primăvara arabă și dacă o, lăsa, o va lăsa numită astfel. Frații musulmani uh, l-au numit pe Mursi în încercarea de a avea un vacum de putere iar uh, în acest context întreb pe domnul Mingarelli unde e sistemul uh, de checks and balances, unde se verifică ceea ce se întâmplă, unde există o echilibrare a puterii, mai ales dat fiind și relația cu Israelul. Congresul american a spus că își va suspenda ajutorul, uh, iar dat fiind, date fiind spuse doamnei Gomes, less for less, eu cred că ar fi foarte interesant ce s-ar întâmpla ținând cont evoluția păcii în regiune. Ce se întâmplă și cu uh, creștinii copți din uh, regiune, o minoritate în creștere? Cum putem să ne bazăm pe armata egipteană că este neutră și că îi va proteja pe cei mai vulnerabili din societatea egipteană? Egipt E o țară um, bună, bine, bine plasată din punct de vedere strategic, dar acum vedem că nu mai este investiții străine directe, turismul a fost îngenunchiat și faptul că se bazează pe bani uh, din Arabia Saudită, uh, virați în tranșe foarte consistente, nu e un lucru de bun augur. Prin urmare, Mie mi se pare că avem de-a face cu un cocktail de împrejurări explozive și m-ar interesa opinia dumneavoastră cu privire la acest potențial exploziv, domnule Mingarelli. Mulțumesc! Ultimul care intervine, domnul Maier. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doream să-i mulțumesc domnului Mingarelli pentru comentariile sale. El ne-a prezentat o realitate dezolantă, într-adevăr, mai ales având în vedere obiectivele și speranțele exprimate la piața Tahrir. Forțele armate au adoptat deja texte care le măresc prerogativele și merg mult mai departe decât simpla disoluție a Parlamentului. Poporul a fost convocat la piața Tarir pentru a reacționa. Această reacție, în mod sigur, va fi interesant de, urmăr- de urmărit. Dacă poporul a fost în stare să-l expulzeze pe Mubarak, este oare de negândit ca tocmai același popor să ia măsuri, să poată să expulzeze forțele armate de la putere? Pe un afiș scrie că Revoluția cerea pâine și justiție socială. Am primit în schimb armata și altele. Aș dori ca toți cetățenii care se simt ridiculizați de acest uh, fel de farsă din partea forțelor militare, vor fi în stare să se mobilizeze. Situația este extrem de dificilă. Sper că Uniunea Europeană va reuși, va reuși și ea, va încerca și ea să își aducă contribuția pentru a pune capăt acestui, acestei lovituri de stat, practic. Îi dăm cuvântul domnului Mingarelli pentru răspunsuri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca răspuns la întrebarea domnului Salafranca, după cum știți, era vorba despre câțiva experți care au fost trimiși în Egipt pentru a observa alegerile și pentru a formula recomandări referitoare la îmbunătățirea următoarelor alegeri. Nu are nimic de a face cu misiunea pe care ați făcut-o în uh, Algeria sau cu misiunea din Tunisia. Nu mai știu exact numărul exact, dar era vorba de câțiva. Dacă dumneavoastră vă întrebați cu o mână de experți se poate forma o opinie, atunci vă dau un răspuns și dau un răspuns și la a doua întrebare. Au avut loc astfel de delegații, astfel de misiuni, și misiunea noastră a păstrat contactul cu alt, contactul cu alte misiuni de acolo care au observat alegerile. Ce a reieșit din observații este faptul că alegerile au fost uh, departe de a fi perfecte și că există o posibilitate de a le îmbunătăți. Neregulile sunt însă nu, nu sunt însă suficient de grave încât să schimbe în mod total rezultatele alegerilor. Au fost într-adevăr câțiva experți acolo, însă aceștia au păstrat contactul cu celelalte ONG-uri, cu celelalte organizații internaționale care se aflau în Egipt pentru a urmări situația. În al doilea rând, în ceea ce privește contestarea situației de către Shafik. În momentul în care Comisia Electorală va pronunța rezultatele definitive, perdanții vor trebui să le accepte. Va trebui să așteptăm însă. Există posibilitatea unui recurs la, cons- la Curtea Constituțională. Ce se poate întâmpla acolo? Există atât de multe scenarii și de ipoteze încât nu sunt în stare să vă răspund. Trebuie, pur și simplu, ca legea să, se, să fie respectată. Instanțele care decid acest lucru, trebuie să poată opera și deciziile lor trebuie să fie acceptate. Dacă nu sunt acceptate, atunci nu știu. Va trebui să ne gândim. Doamna Neitz a formulat foarte bine care este problema lor actuală. Chiar dacă nu ne satisface felul în care se desfășoară lucrurile și chiar dacă avem foarte multe motive să fim revoltați față de ceea ce unii consideră a fi o trădare a idealurilor Revoluției, dacă nu facem nimic și privim pur și simplu cum se deteriorează situația economică, atunci, la urma urmei, am adoptat oare politica corectă? Va trebui să cântărim punctele pentru și punctele contra fiecăreia, fiecare opțiuni. Desfășurarea ideală a faptelor la momentul actual ar, trebu- ar fi următoarea. De joi, un președinte, să fie, un președinte să fie ales, acest președinte să numească un prim-ministru și un guvern, în același timp Comisia Constituțională să elaboreze o Constituție și în luna care urmează să se adopte noua Constituție și în acea lună să se facă și noi alegeri legislative. Există foarte mulți dacă, există foarte multe ipoteze, însă nu văd o altă cale de gândire. Trebuie să avem un mesaj constant către autoritățile egiptene, să le spunem că se află sub observație și că fiecare violare a principiilor democratice, într-un fel sau altul, va fi sancționată de către Uniunea Europeană. Însă, după cum știți, avem destul de puține măsuri pe care le putem lua împotriva unei țări precum Egiptul, deoarece mai sunt și mulți alți actori în joc. Doamna Gomez, more for more ar trebui să ducă la less for less. Știu că sunt foarte multe riscuri în această răspunsul la această întrebare, dar ar trebui să spun că da. Dacă Uniunea Europeană este pregătită să facă mai multe lucruri pentru țările care înregistrează performanțe în domeniul democrației, atunci Uniunea Europeană nu ar trebui să aibă niciun fel de reținere în a uh, adopta politica less for less. Se va întâmpla acest lucru oare? Eu sunt doar un birocrat. Cei care vor lua decizia sunt cei care au ultimul cuvânt. Doamna, Bran- Doamna Brandner putem pune o etichetă politică a ajutorului macrofinanciar, după cum ați spus, acord, uh, ajutorul macrofinanciar se acordă în urma unei, unei înțelegeri cu femeiul. Nu știu însă dacă Uniunea Europeană va putea să acorde un ajutor macroeconomic unui stat care nu acceptă tranziția către democrație. În primul rând, trebuie să existe o decizie politică care se bazează pe realitatea sau nu a tranziției către democrație și apoi se va lua o decizie tehnică. Așadar, nu este vorba de o decizie luată de birocrați. Consiliul va lua decizia, Parlamentul va avea un cuvânt de spus. Aici va avea loc o judecată politică pentru a se determina dacă se va acorda un ajutor macroeconomic sau nu. Doamna Neț, ce se poate face pentru a păstra procesul electoral? Trebuie să dialogăm în continuu cu autoritățile, chiar și cu autoritățile militare. Trebuie să le explicăm că dacă ei trădează idealurile Revoluției, atunci, practic, își sapă propria, propriul mormânt. Ei au nevoie de mai mulți parteneri externi și Uniunea Europeană este unul dintre aceștia. Trebuie să sperăm, și subliniez acest cuvânt, că vom putea avea o influență asupra felului în care procedează autoritățile militare în cadrul procesului militar. Domnule Tanak, în ceea ce privește Camp David, am repetat de multe ori alături de pe lângă partenerii noștri egipteni, faptul că trebuie să își respecte obligațiile internaționale. Prima dintre acestea este să se țină de tratatul de pace cu Israelul. Îmi veți spune că nu este suficient. Este însă un început. La fiecare întâlnire, de la fiecare nivel, noi vorbim despre aceste obligații internaționale. Vorbim despre faptul că nu ar fi în interesul nimănui ca Egiptul să renunțe, să uite de obligațiile sale internaționale, având în vedere importanța sa de ordin geostrategic. Vă mulțumesc! În mod excepțional, putem accepta și alte întrebări. Nu mai sunt întrebări? Foarte bine. Vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi, însă mai întâi trebuie să vă anunț că misiunea Bahrenului, pe lângă Uniunea Europeană, a anunțat că ministrul de afaceri externe al Bahrenului a trebuit să-și anuleze vizita pentru că în țara sa s-a declarat doliu ca urmare a morții prințului uh, uh, din Arabia Saudită. Am luat act de acest lucru, iar pentru continuarea întâlnirii aș dori să vă anunț că limba arabă se află în cabina 17. Pe canalul 17, de fapt. Urmează așadar un schimb de opinii cu privire la situația din Siria. Bine, allora... Bun venit celor trei invitați, domnul... Domnul Almalach, de fapt, vine acum, chiar acum. Domnul Alaboani Kamal este lângă mine, un activist al opoziției siriene care a fost arestat din 2005 până în 2011 și deținut de către regimul sirian, cofondator al acțiunii patriotice din Siria, o platformă diferită de Consiliul Național Sirian și care s-a desprins din acesta în luna martie. Domnul Usam al-Katlabi, membru al Consiliului Național Sirian, precum și domnul Aitam al-Lama, pe care le vom uh, vedea imediat, un activist, tot din opoziția siriană, care a fost arestat de regimul lui Assad în anii 80 și între 2009 până în 2011, de asemenea, deținut. Bun venit încă o dată domnului Mingarali, care ne va ajuta în acest schimb de vederi și apoi vom vedea eventual și situația din Bahrain. Și trebuie să spunem imediat că situația din Siria este una tragică. Uh, violențele continuă să, să fie din ce în ce mai multe în ciuda eforturilor internaționale de a proteja civilii. Uniunea Europeană a uh, înăsprit sancțiunile împotriva acestei țări chiar vinerea trecută, însă impactul lor asupra regimului sirian nu pare să aibă să fie cel scontat. Uniunea Europeană a insistat ca unul, Consiliul de Securitate, să intervină în mod mai clar. Însă până acum Rusia uh, nu a acceptat o astfel de intervenție. Dorim să profităm de acest schimb de vederi pentru a înțelege și vreau să vă întreb mai multe lucruri. În primul rând, ce poate să facă Uniunea Europeană pentru a sprijini mai bine găsirea unei soluții pașnice în această țară? Apoi, cât de mult contează interesele militare și de securitate uh, în, uh, din partea Rusiei, mă refer la baza militară din, militară din Tartus. Apoi, care este nivelul de cooperare între diferitele părți ale opoziției din Siria? care este posibilitatea ca diferitele grupuri și platforme din opoziție să poată să ajungă uh, la o poziție comună în privința regimului și apoi care este componenta religioasă, influența acesteia în conflictul actual și care ar putea fi uh, aceasta în perspectiva viitoare. Vă dau cuvântul imediat și domnului raportor. Uh, Domnilor invitați, vă rog să vă mențineți la 5 minute maxim. Domnul Aitam Almalah are primul cuvântul. De fapt, îl salut acum pe dânsul. Și pe dânsul. Cu cine încep? Cu persoana imediat lângă mine. Deci aveți 5 minute. Șucre. Thank you so much. This is the second time I have been here this month. Vă mulțumesc. Este a doua oară când mă găsesc aici, într-o lună. Am discutat cu mai mulți deputați, do doamna Gomez, domnul Bradner și așa mai departe. Și am fost prizonier timp de 10 ani și continui să cer democrație pentru țara mea, pentru cetățenii noștri în Siria are loc nu numai o criză care trebuie să fie stopată cât mai curând pasibil. Ce se întâmplă este mult mai grav, o chestiune umanitară, politică, socială, dar mai mult decât atât, o adevărată revoluție care încearcă să deschidă calea spre schimbare, schimbare de regim, de sistem politic, dar și uh, al valorilor și mentalităților. Oamenii, cetățenii din Siria, doresc să creeze o lume nouă. Voi încerca să fac un rezumat al conflictului, al problemelor existente, care afectează pe toată lumea, în toată lumea. Și de aceea este necesar ca în Siria să câștige democrația și libertatea. Pentru că vreau să vă spun că aveți prieteni în Siria, prieteni democrați. Strategia lui Assad este aceea divide et impera. Noi avem nevoie de un proiect mai vast pentru a reconstrui regiunea pe principii noi, pentru a permite cetățenilor sirieni să coopereze cu celelalte popoare în spiritul civilizației și al păcii. În situația actuală, trebuie să acceptăm faptul că sirienii au dreptul să se autoprotejeze, să se apere, trebuie să-i ajutăm să pună în aplicare toate aceste deziderate. Cum putem să le uh, interzicem dreptul de a se apăra? de a se proteja împotriva gangurilor violente, ilegale, care acționează în această țară. Avem nevoie de justiție, de dreptate, dar dacă aceasta nu ni se permite uh, și nu putem să o avem, uh, vom trebui să o smulgem cu dinții, pentru că până la urmă prețul final va fi întărirea dictaturii nu cred că e o situație în care putem să găsim o soluție facilă, rapidă. Nu ajungem la stabilitate și la pace în lipsa unei voințe politice și a unui curaj de a trece la reforme democratice și culturale. Siria, noua Sirie democratică, trebuie să fie pașnică și multiseculară, laică. Siria nu este Irakul. Această țară democratică poate să aducă împreună toată opoziția democratică, dar drumul este încă lung. Avem nevoie de o soluție pașnică, dar totul trebuie să înceapă cu dreptatea. Niciun dialog înainte ca dreptatea să fie făcută. În acest sens avem nevoie de ajutorul prietenilor și al vecinilor, avem nevoie de sprijinul pe care îl putem avea din partea tuturor pentru a construi democrația și nu pentru a consolida dictatura. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Almalah, aveți cuvântul. 5 minute. you. Okay, okay. It's okay. It's okay now. okay. okay. And th uh, thank you for uh, this invitation. Mulțumesc că m-ați invitat aici. E a treia oară când sunt aici în fața Parlamentului. Prima dată a fost uh, din Damasc prin Skype. Anul trecut am venit aici în persoană cu un coleg și acum, iată, e a treia oară când am ocazia să interacționez cu dumneavoastră. Uh, Știți ce s-a întâmplat în Siria până acum, știți, uh, cunoașteți masacrul general, cunoașteți uh, ce s-a întâmplat în toate orașele, în toate satele, toate atacurile. Acum uh, avem o comisie internațională care nu a întreprins niciun pas pentru a sprijini Siria. Uh, e vorba, vorbitorul spune, despre Consiliul de Securitate al ONU, unde votul e blocat de Rusia, uh, se cooperează cu Hezbollah și cu Libanul. Dar trebuie să știți că până acum am uh, pierdut 20.000 de cetățeni și un sfert de milion de oameni au fost întemnițați. Avem, jumătate, avem un milion și jumătate de refugiați. Orice încercare de a dialoga cu regimul e sortită eșecului. Rusia probabil crede că regimul lui Bashar ține de domeniul trecutului și că s-a terminat. La fel și Iranul. Ministrul Rusiei mi-a transmis un mesaj să mă întâlnesc cu el. La fel și ministrul de afaceri externe iranian a vrut să se întâlnească cu mine, eu am refuzat însă să mă deplasez în Rusia sau Iran. Și acum. هي انعدام الرؤية السياسية بسبب Problema este absența oricărei perspective politice din pricina cooperării între Siria și Iran pentru a deci vorbesc limba arabă, spune vorbitorul. <laughs> I was, I was thinking <laughs> in Arabic. Începusem să gândesc în arabă, așa că am dat-o pe arabă. You can speak Okay, okay, we'll continue. احكي بالعربي. الان المجتمع الدولي يواجه السوريين Vă spuneam că comunitatea internațională se uită la Siria, privește Siria și poporul sirian ca pe o societate fragmentată vreau să vă pun întrebarea dacă cunoașteți vreo țară din lume în care se poate vorbi despre o unitate, de omogeneitate totală în rândul poporului. Vreau să vă spun că în sânul opoziției siriane poate că nu suntem total uniți, dar suntem de acord asupra principalelor elemente, și anume ne dorim un regim democratic în Siria, puterea legislativă, cea judiciară și celelalte puteri să fie independente. Bineînțeles că există păreri diferite, opinii divergente în sânul opoziției în ceea ce privește o intervenție din afară, în ceea ce privește rolul armatei libere siriene, etc. Însă, în ciuda acestor divergențe, trebuie spus că lucrurile principale asupra lor suntem de acord la Istanbul recent uh, s-a constituit un comitet al opoziției din Siria, care conține mai multe personalități, pentru a pregăti un congres care va avea loc uh, în Egipt, la Cairo, pentru a pune bazele tocmai unificării opoziției din Siria. Și cred că din acel moment încolo nu va mai exista niciun fel de motiv pentru care comunitatea internațională să nu ne acorde sprijinul pe care noi îl solicităm disperat după un, mai bine de un an de măcel. Aș reveni la cele spuse de domnul Kawani. În Siria nu avem două blocuri confesionale, religioase, care se înfrunte, cum ar fi cazul în Liban sau în Irak. Avem minorități religioase, confesionale, eh, etc. Dar nu avem o societate profund religioasă în Siria. De multă vreme comunitățile trăiesc în pace unele cu celelalte. Nu există tensiuni. Eh, vreau da un exemplu. Un ministru, Fares al-Kauri, fost ministru, era creștin și uh, la un moment dat, în funcția sa de ministru, a preluat și portofoliul cultelor. Așadar, trebuie spus că societatea, deci din punct de vedere religios, în Siria, uh, imaginea religioasă este mai mult o creație a regimului actual, un fel de perdea de fum. Trebuie spus că poporul sirian este unit în aspirațiile sale și unit când vine vorba de a solicita mai multă libertate. Uh, poporul nostru în Siria nu este unul marcat de uh, valori uh, religioase, pe confesiuni anumite facțiuni internaționale totuși vor să acrediteze această teză. Pe de altă parte, atunci când au existat uh, negocieri, și mă refer aici la ceva din istorie, când existau negocieri între Franța și sirieni, aceștia din urmă au cerut, atunci când Siria se găsea sub mandatul Franței, aceștia au cerut ca să nu existe niciun fel de persecuție împotriva niciunei minorități și categorii religioase. Vă mulțumesc. El Katlabi, prego. Domnul El Katlabi. مساء الخير كل Bună ziua și mulțumesc Parlamentului European, mulțumesc Comisiei AFET pentru a ne fi invitat să vă vorbim. Este prima oară când mă adresez parlamentului European. Revoluția Sirenă continuă și continuăm să, cerăm, să cerem mai multe avantaje și un regim democratic. Timp de 40 de ani, regimul sirian a fost uh, renoit din tată în fiu Dați-mi voie să vă spun ce s-a întâmplat în ultimele 15 luni. Poporul sirian a hotărât să își ia destinul în mâini, în propriile mâini, odată cu mișcările cunoscute drept primăvara arabă. Niciodată nu am cunoscut libertatea sub nicio formă. Regimul Bashar al-Assad, în mai multe rânduri, a arătat până la ce punct poate să meargă pentru a se opune schimbării, a interzis intrarea observatorilor internaționali, nu a cooperat nici cu trimișii din Liga Arabă, a refuzat ca presa arabă sau presa internațională de altfel să vorbească despre ceea ce se întâmplă în Siria. Inclusiv Națiunile Unite, nici acestea nu au, uh, permis, nu au avut voie să ia măsuri. Avem în fața așadar o suspendare a misiunilor observatorilor trimiși de la, Uniunea, de la ONU. Masacrele comise de Siria împotriva propriului popor sunt o dovadă a faptului că regimul actual nu este deloc interesat de bunăstarea poporului său. Pe șeful statului îl interesează să păstreze puterea prin orice mijloace. Acest regim a arătat deja ce este în stare să facă întemnițări uh, arbitrare, masacre de tot felul. Și trebuie să nu uităm de numărul în ce în ce mai mare de militari care s-au alăturat armatei libere siriene. Sirienii au dorit prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor, să se înarmeze împotriva acestui regim și împotriva tuturor actelor de care este în stare acesta. Acest regim a eliberat câțiva prizonieri, însă nu pe toți. A primit misiunea lui Kofi Annan însă sute de mii de oameni au rămas în închisori. Regimul a încercat de asemenea să terorizeze poporul sirian. Regimul sirian a încercat prin toate mijloacele să demonstreze faptul că poporul sirian nu merită, nu trebuie să primească libertate situația se îndreaptă înspre un, sa, înspre un haos. Regimul dorește să rămână la putere pentru totdeauna și ei adoptă strategia care îi permite să facă diverse acte oribile. Menținerea acestui regim nu poate fi calificată decât drept un regim asemănător cu nazismul sau cu alte regimuri asemănătoare. Este un punct negru în istoria umanității. Și acest regim durează deja de mai mult de 40 de ani. În timpul acestui regim au avut loc mai multe masacre. Sute de mii de oameni au murit, sute de mii de oameni au fost întemnițați. În ciuda tuturor acestor lucruri, noi dorim libertatea. Noi dorim să găsim o soluție pașnică pentru Siria. Noi căutăm această soluție pașnică care îi va oferi poporului sirian dreptul de a-și determina soarta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul colegilor, domnule Mingarelli, Domnul Mingarelli ne va prezenta punctul său de vedere, și, precum și poziția SEAE. Timp de câteva minute. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, generalul care conduce misiunea Siriei la ONU a proclamat suspendarea acesteia din pricina intensificării violențelor, care a fost remarcată de toți observatorii, foarte clar, este ceva care îngrijorează pe toată lumea, pentru că riscul de război civil este unul palpabil, precum și riscul unui conflict confesial, confesional. Știm că regimul lui Assad a încercat să dea o fațadă confesională, religioasă, uh, pentru acest conflict și se pare că sunt pe cale chiar să reușească această stratagemă. Ne îngrijorăm um, și pentru Siria și, Siria și pentru toată regiunea. Uh, oricum, pe masă de discuții rămâne totuși o opțiune cea mai bună posibilă, dintre cele mai rele posibile, la ONU și anume soluția lui Kofi Annan. Nu avem decât să sprijinim și noi această soluție. Uniunea Europeană oficial a salutat această inițiativă, inclusiv inițiativa care împreună cu Rusia pune bazele unui grup de contact și care în principiu se va întâlni la Geneva pe 30 iunie. Este foarte important, bineînțeles că principalii actori, dar mai cu seamă rușii și chinezii, să poată să continue dialogul cu partea occidentală pentru a încerca să ajungă la o viziune comună, uh, în sensul uh, uh, stopării inițiativelor regimului Assad. De asemenea, toți membrii Consiliului de Securitate sunt chemați să nu uite niciunul dintre scenariile posibile, inclusiv planul Alan pe 10 iulie. Va avea loc o discuție în acest sens pentru a vedea în ce măsură se va uh, prelungi mandatul acestei misiuni, care a durat timp de două luni. Vom vedea în ce măsură această misiune va continua și în viitor. O decizie va fi luată la Geneva în acest sens. De asemenea, la nivelul Statelor Unite, Consiliul de Securitate, trebuie să se intensifice contactele cu Rusia și cu China, pentru că știm bine că aceste două țări cu precădere sunt cele care pot să determine soarta negocierilor. Așadar, noi cerem ca toate opțiunile să rămână deschise la ONU, inclusiv adoptarea de sancțiuni sub capitolul 7. În ceea ce privește opoziția, domnilor, noi nu vă cerem să fiți uh, toți uh, uniți, fiecare are interese legitime în joc, însă vă cerem să încercați să ajungeți la o platformă comună privind cea mai bună metodă de desfășurare a tranziției politice dacă diferitele părți din opoziție nu reușesc să ajungă un, la un acord ad minima privind modalitățile de tranziție politică, este clar și ar trebui să vă fie clar că această tranziție politică devine uh, o perspectivă cât mai îndepărtată. Iată ceea ce vă cere un european. Noi nu cerem ca noastră să vă contopiți uh, într-o uh, forță unică. Bineînțeles că proveniți din uh, mișcări și uh, aveți origini uh, sociale, uh, politice, religioase diferite. Nu vă cerem să aveți o voce comună, ci mai mult o platformă comună, o viziune comună privind tranziția uh, politică. Este ceea ce a făcut în parte, ce a încercat să facă în parte opoziția din Libia și a reușit un oarecare succes. Uh, în sfârșit, Uniunea Europeană, ce poate să facă ea? Ea continuă să sprijine misiunea ONU. Avem un fond de 8 milioane de euro care vor fi folosiți pentru a finanța 25 de vehicule blindate care vor fi trimise la Damasc pe 25 iulie, în continuare sprijin și ajutor logistice și un ajutor mobil, o brigadă mobilă care, uh, mai mult o ambulanță, care poate fi mobilizată dacă este cazul. În sfârșit, deblocarea unor fonduri care să faciliteze dialogul social între toate părțile interesate. Privitor la partea umanitară, ne dorim de bună seamă ca acordul dintre ONU și Guvernul Siriei pentru a spori ajutorul umanitar până uh, la situația în care o milion de persoane vor putea să beneficieze de el. Deci dorim ca acest lucru să se întâmple și în acest sens Uniunea Europeană pune pe masă 2 milioane de euro, uh, mai multe milioane, o parte din partea Uniunii Europene, fonduri proprii, o parte de, de la DG ECO și o parte, uh, 22 de milioane din partea statelor membre. În sfârșit, am încercat să sporim sprijinul nostru pentru ONG-urile care lucrează pentru drepturile omului în Siria. 23 de milioane au fost aprobați pe 23 iunie pentru programe de sprijin al societății civile și uh, în Siria, precum și pentru refugiații din Turcia, Siria și Iordania. Iordan. De asemenea, continuăm să lucrăm în sensul năsperii sancțiunilor. Ministrul Afacerilor Externe, miniștrii afacerilor externe vor continua să lucreze în acest sens pentru deci a consolida regimul de sancțiuni, pentru a slăbi rezistența regimului Assad și pentru a avea un impact totuși cât mai mic asupra populației civile. Iată ce face Uniunea Europeană pentru a sprijini opoziția din Siria în lupta sa pentru democrație. Mulțumesc foarte mult, domnule Mingarelli. Am primit multe cereri de luare de cuvânt. Încercăm să ne limităm la două minute pentru a să fim cât se poate de eficienți. Domnule Salafranca, trei minute aveți. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să le urez bun venit invitațiilor noștri. Deja am discutat despre situația din Siria la Strasburg cu un altul reprezentant și mereu ni se spune că Uh, în Siria oamenii sunt furioși din cauza neputinței, din cauza uh, lipsei de capacități uh, pentru a contracara violența și agresivitatea. Președintele a ilustrat foarte frumos ce s-a întâmplat la Consiliul de Securitate ONU. Și, de asemenea, s-a menționat și planul Kofi Annan, dar este un plan care a murit din fașă. Domnul Mingarelli ne-a spus că președintele Assad a câștigat de fapt timp astfel, uh, iar numărul victimelor e într-o constantă creștere. Aici e foarte importantă o întrebare ce poate comunitatea internațională, ce poate să facă Uniunea Europeană împotriva vetoului exprimat la Consiliul de Securitate ONU de către China și Rusia, astfel încât să punem capăt acestei situații. Ce fel uh, de pretenții aveți uh, dumneavoastră pentru că reprezentați opoziția? Ce credeți că ar trebui să facem în față de Assad? Am și o a doua întrebare către invitații noștri. E vorba despre multiplicarea grup grupelor de contact. E oare o cale fezabilă aceasta? Și ce părere aveți despre grupul de contact? Vi se pare că ar trebui să participe și Rusia și Iran? Dacă respingeți această idee, vă întreb altceva. Ce părere aveți despre celelalte inițiative, precum inițiativa fostului uh, ministru al, uh, de, de externe din Franța? Ar fi astfel de alternative o soluție care să pună capăt acestei frustrări, acestei uh, incapacități de a acționa și acestei furii acumulate în Siria? Cum credeți că am putea pune capăt acestui coșmar? Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule Salafranca. Iată, ați uh, fost impecabil că, cu încadrarea în timp. Urmează acum doamna Gomes. Mulțumesc. Solidaritatea față de poporul sirian înseamnă, unu, că recunoaștem dreptul sirienilor de a se apăra și, doi, sprijinim faptul că Assad cu întregul său regim, dacă vor supraviețui, vor trebui să ajungă în fața Tribunalului Penal Internațional pentru ca să răspundă uh, față de tot ceea ce au întreprins împotriva poporului sirian. Da, avem răspunderea de a proteja sirienii în calitate de comunitate internațională, dar, din păcate, uh, Rusia intervine China de asemenea, dar Rusia are o răspundere uh, importantă cu blocajul, în blocajul de la Consiliul uh, de Securitate ONU. Deci, comunitatea internațională nu poate să facă acolo nimic. Dar ar putea să acționeze totuși uh, față de ce nu a făcut în Rwanda și față de ce a făcut în Kosovo. Să nu ne păcălim singuri să nu invocăm mantraul uh, planul Anan, pentru că mulți spun că planul Kofi Anan, de fapt, nu e funcțional. Din păcate, există o serie de factori uh, cumulativi uh, negativi nu mă refer doar la tragedia poporului sirian, ci mă refer și la criza economică din Uniunea Europeană, la anul electoral din SUA, la Irak, Israel, Iran, ca fiind țări învecinate cu Siria uh, și care îl preferă din variate motive pe Assad. Avem și tragedia că Liga Arabă este uh, impotentă. Avem și uh, tragedia jucată de Rusia și avem și factorul negativ uh, dat de fragmentarea opoziției. În Libia, un factor decisiv a fost faptul că libienii s-au putut uni cu un scop național și anume acela de a scăpa de dictator. Așa că întreb pe prietenii noștri sirieni, ce am putea face ca să zărim aceeași unitate în rândul opoziției siriene, astfel încât dumneavoastră să aveți succes uh, în eliminarea regimului și clarificarea lucrurilor mai apoi, sperăm noi, într-un proces uh, democratic? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Naitz are cuvântul. Mr. President, uh... Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând aș dori să le urez bun venit celor trei domni din Siria pentru mulți dintre ei nu este vorba despre prima viz- vizită la acest Parlament. Apoi, în numele grupului meu politic, aș dori să exprim solidaritatea noastră și a mișcării noastre politice față de mișcarea dumneavoastră și față de lupta pe care o duceți. Nu voi mai continua cu frustrările pe care, bineînțeles, le simțim față de situația din Siria și față de neputința de care de dovadă comunitatea internațională la ora actuală datorită piedicilor, cel puțin, puse de Rusia și de China în Consiliul de Securitate. Ca să vorbesc foarte direct se pare că, deși nu a existat un veto din partea Rusiei și Chinei, nu prea există dorința unei intervenții militare în Siria. Așadar, vă voi prezenta întrebarea foarte pe șleau. Domnul Laboani a vorbit despre o soluție pașnică. Cum uh, o puteți uh, întrevedea? Bineînțeles, sirene au dreptul de a se înarma, însă pentru noi este vorba și de ideea unei intervenții externe, da sau nu. În mod ideal nu ar fi necesară. Mă întreb dacă ne-aș putea, dacă ne-ați putea prezenta mai multe informații, opinia dumneavoastră, cu privire la acest uh, proces. Apoi, tot în numele grupului meu, aș susține nu chemările de a se ajunge la uniunea tuturor opozanților, dar acest lucru nu este realistic și chiar nu este nici măcar democratic, dar susțin așadar apelul pentru crearea unei platforme comune, minime, cum puteți ajunge la țelurile dumneavoastră. Acest lucru chiar ar fi foarte, foarte util. Vă mulțumesc. Doamna Pradner. Thank you, Mr. President. Um... Doamna Brandner, așadar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Mingarelli, ați spus că este a 17 oară când se ajunge la sancțiuni. Mie mi se pare extrem de trist faptul că se ajunge la acest lucru. Dacă în iunie trecut am fi avut o listă cu 200 de persoane care trebuiau sancționate. Și dacă ne-am fi schimbat logica acum, acum un an, cred că am fi putut să evităm foarte multe dintre situațiile neplăcute prin care trecem acum. Încă nu ne aflăm la înălțimea situației. Așadar, domnule Mingarele, aș dori să vă întreb care ar putea fi stimulentele pe care le putem oferi Rusiei. În mod clar, Rusia are anumite interese în această problemă. Ce putem oferi drept stimulente și, de asemenea, cum putem să o mobilizăm cu anumite constrângeri? față de invitații noștri, am o întrebare în ceea ce privește măsurile pe care să le luăm în continuare cu ONU. Se vorbește despre reformularea mandatului misiunii și să se creeze o veritabilă misiune de menținere a păcii, conform articolului 7, adică de asemenea și creșterea numărului de mm, persoane care monitorizează situația. Nu este vorba de o intervenție militară, însă totuși s-ar aduce forțe de menținere a păcii în zonă. Aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră în acest sens. Și în ceea ce privește unitatea, poate că ar trebui să adoptați sloganul Uniunii Europene, unită în diversitate. Funcționează în Europa. Și poate că funcționează și poate că va funcționa și în situația dumneavoastră. Domnule Tanak. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cei care spun că planul lui Kofi Annan este mort și că avem nevoie de ceva nou. În primul rând, s-a făcut apel la unitate în rândul opoziției. Dacă găsiți uh, în uh, opoziție un loc și pentru creștini și pentru secta alauită, atunci cu atât mai bine. Rusia susține regimului Assad, deoarece există problema cu bazele navale. Din partea Rusiei există însă semnul că Assad ca persoană nu este chiar atât de crucial și de, ase- de aceea s-ar putea să fie acceptabil un alt lider din cadrul Baath. Așadar, aș dori să vă întreb ce părere ați avea despre cooperarea cu un alt lider Baath în uh, pregătirea unor alegeri democratice. Din câte am înțeles, membrii din uh, secta alauită uh, reprezintă singurele forțe care mențin ordinea în Damas, deoarece din cadrul armatei, majoritatea soldaților fiind suniți, au uh, dezertat. Ce mai poate face Turcia, de asemenea, este o întrebare și există posibilitatea ca Turcia să acționeze singură O altă opțiune care nu a fost menționată este opțiunea adunării generale. Poate că prietenii Siriei ar putea să inițieze o acțiune care să treacă peste opoziția Chinei și Rusiei. Aici este vorba de o zonă destul de gri din Cartea Națiunilor Unite și ar trebui să luăm considerare și această posibilitate. Și o ultima întrebare, dacă ar exista o intervenție militară uh, restrânsă, există posibilitatea un, instituirii unei zone de interdicție aeriană, având în vedere uh, protecția antiaeriană de care dispune Siria? Domnule Mayer. Muchas gracias, presidente. Creo que mañana el general... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că generalul Mod, care este eh, responsabil pentru misiunea de observație prezidată de Kofi Annan, va fi audiat în fața Consiliului de Securitate al ONU. A spus deja că va cere suspendarea temporară a acestei misiuni. El spune și citesc că Uh, ambele părți, atât opoziția cât și guvernul lui Assad, sunt vinovate, vinovate de a nu avea fost suficientă voință de a găsi o soluție pașnică și spune de asemenea că sunt mult prea multe victimele până astăzi. Uh, poporul sirian nu merită un astfel de tratament. Generalul uh, acesta, el însuși a lansat un apel tuturor partidelor, a cerut ca persoanele în vârstă, ca răniții, femeile și copiii să, pot să, fi, să poată să fie evacuați fără niciun fel de precondiție și să existe un acord între guvern armat și opoziție în acest sens. Unii spun că a venit momentul să se intervină, ca și cum s-a întâmplat și în Libia. Eu nu sunt de acord cu astfel de intervenție. Având în vedere ce se întâmplă astăzi în Libia, nu cred că este cazul să avem o intervenție armată în această țară, în Siria, adică uh, pentru că ideea este de a negocia, de a ne așeza la masa de discuții uh, pentru a ajunge la, la un acord. Eu zic că planul lui Kofi Annan nu, încă nu uh, este total pierdut și sperăm că la Geneva vor continua contactele la înalt nivel, inclusiv sper eu că Iranul va participa și el la discuții, Iranul precum și alte părți interesate, pentru ca un adevărat proces politic să se pună în mișcare și să rezolve situația și să se evite războiul civil. Uh, întâlnirea dintre Putin și Obama este deja uh, un aspect pozitiv, ei s-au întâlnit la G20 și au găsit chiar și elemente de convergență. Uh, ar fi bine ca Rusia și Statele Unite să găsească împreună o soluție politică pentru acest conflict. După părerea noastră, soluția trebuie să fie una de natură politică și aș dori să lansez un apel uh, părților implicate în acest conflict, uh, generalul Mod a spus că ambele părți se fac vinovate și ar trebui ca toată lumea să dorească o soluție pașnică. Și este foarte important să continuăm să lucrăm în acest sens în continuare. Nu văd și nu înțeleg de ce Parlamentul uh, European încă nu a uh, hotărât să aibă contacte cu guvernul sirian. Eu nu sunt un simpatizant al acestuia, dar nu văd de ce n-am putea să inițiem un dialog chiar și cu guvernul sirian, pentru că, încă o dată, numai prin dialog se va găsi o soluție pașnică. Mulțumesc, domnul Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, om kort even in te gaan, ik ben het eigenlijk helemaal met collega Meijer eens. Als... Mulțumesc. Foarte pe scurt, sunt de acord cu ce a spus uh, domnul Maier în ceea ce privește exacerbarea conflictului și cred că trebuie să găsim o soluție politică. Totuși, m-aș axa, domnule președinte, pe faptul că rapoartele directe primite telefonic sau prin e-mail în ceea ce privește Homs și um, Hama și granița cu Libanul uh, Uh, ne arată foarte clar care este situația la fața locului. Îi întreb și pe invitații noștri ce părere au. Pentru că, din câte am înțeles, între câteva sute de civili au fost uh, reținuți și nu, nu sunt acum uh, eliberați din acel triunghi, Homs, Hamas și frontieră. Există mulți care se simt uh, terorizați, se simt încolțiți de rebeli. Așa că mă interesează foarte mult ce are de spus opoziția siriană. Nu, mă veți, nu, nu veți auzi din partea mea nicio laudă pentru guvernul Assad, dar dacă și opoziția se face la fel de vinovată ca și guvernul actual, atunci e clar că trebuie să se aleagă între cele două părți. Ce părere are opoziția pentru că văd că nimeni nu are nimic împotriva uh, invadării bisericilor. Am văzut uh, imagini clare care ilustrează acest lucru. Îl întreb și pe domnul Mingarelli, îl întreb și opoziția siriană v-a fost adusă la cunoștință această realitate? Ce se întâmplă și cu minoritatea curdă și cu cealaltă minorități religioase din Siria? Pentru că pe viitor aceste chestiuni vor fi foarte importante pentru acest stat. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. O să deschid runda de răspunsuri și voi da cuvântul tuturor, dar am și eu o scurtă întrebare pentru domnul Mingarelli. Știm cât de importantă este opoziția în uh, cât de importantă este Rusia, se scuză vorbitorul, la Consiliul de Securitate ONU. Ce părere aveți despre, uh, inter, despre uh, interesele forțelor armate rusești în portul uh, Tatus? Pentru că Vreau să știm, vor exista ceva mișcări de forțe acolo? Și acum dau cuvântul invitațiilor noștri. Eh, Vă mulțumesc. Aș dori să spun trei lucruri. În primul rând, vis-a-vis -vis de unificarea opoziției, există 20 de milioane de opozanți în Siria care luptă împotriva regimului opoziția s-a organizat pe un plan geografic și nu pe un plan politic. Există o diferență între opoziția locală și opoziția din uh, diaspora. Dacă ar fi vorba să unificăm această opoziție, atunci, într-adevăr, trebuie să-i unificăm pe cei care sprijin uh, opoziția și să minimizăm implicațiile din uh, exterior. Autoritatea palestiniană a pregătit o vizită pe care am făcut-o în Rusia. Am, le-am vorbit rusilor, rușilor despre interesele lor. Ei nu mi-au spus nimic sincer, nim- nu mi-au spus nimic clar. Ei nu au interese clare. Noi suntem pregătiți să garantăm interesele rușilor, însă ei își doresc doar să încerce să oblige Occidentul să adopte o soluție globală la mai multe probleme din zonă. Însă acest lucru nu are nimic de a face cu situația din Siria. Noi nu dorim să ne divizăm țara, însă rușii chiar acest lucru doresc să facă Occidentul să plătească un anumit preț. În ceea ce privește soluția pașnică, ei au spus, noi dorim o soluție pașnică. Noi am spus, de acord. În primul rând, însă, trebuie ca Bashar al-Assad să plece. Trebuie ca dictatorul să plece. Astfel vom reuși să aplicăm planul lui Kofi Annan prin crearea unui guvern național. Rușii au spus că nu, Bashar al-Assad nu va pleca, dar ne-au spus, ba da, trebuie să aplicăm presiune să plece. Există posibilitatea să întâlnim anumite obstacole, însă cea mai bună soluție este aceea, soluție este aceea de a unifica opoziția internă în așa fel încât să se creeze o presiune suficientă pentru ca regimul să plece și soluția obținută să fie pașnică. Însă primul pas este ca familia lui Assad să plece. Trebuie să întoarcem pagina. Trebuie să pregătim astfel sosirea unei forțe de menținere a păcii în zonă. Astfel am putea menține echilibrul. Regimul lui Assad nu este atât de tare. Știm că mulți soldați sunt pregătiți să părăsească armata dacă se ajunge la situația în care le apărăm familiile. Este nevoie de mai mult sprijin militar pentru tinerii luptători și pentru cei care au dezertat din armata siriană. Trebuie să încercăm să aplicăm mai multă presiune rușilor, asupra rușilor, în așa fel încât aceștia să își reducă un pic pretențiile. În primul rând, trebuie să îi judecăm pe cei care le-au permis acestor um, infractori să continue cu actele pe care le-au înfăptuit. Este o situație inacceptabilă. Vă mulțumesc pentru atenție. Aș dori să vă vorbesc despre un trecut care nu este chiar atât de îndepărtat. Ziarul Der Spiegel a făcut un interviu cu domnul Mustafa Clason, fost ministru al apărării. Acesta a spus că am luat puterea cu forța și nu vom pleca decât prin forță. Iată logica lor. Iată că este logica acestui regim. Masacrele au început încă din anii 80. 70 de mii au murit și nu s-a schimbat nimic. Regimul a fost menținut. Cu ocazia vizitei mele la Uniunea Europeană, am prezentat o listă a 200 de persoane care sunt, de fapt, asasini. Am cerut ca aceștia să fie pedepsiți. Astăzi există o listă de persoane care nu au voie să intre în Uniunea, Europeană, în Uniunea Europeană. Am cerut ca ambasadorii europeni să plece din Siria. Anumite țări europene ne-au spus că ambasadorii trebuie să ia anumite acțiuni și nu trebuie să plece. Unii s-au retras din Siria, însă acest lucru a, s-a întâmplat prea târziu, mult prea târziu pentru ca, sistemul să se, pentru ca regimul să se simtă izolat. Regimul sirian nu este omogen. Este un regim putred în, în interior. Într-un fel se aseamănă cu ceea ce s-a întâmplat în URSS. Nimeni nu se așteptase ca URSS-ul să cadă, având în vedere puterea de care dispunea acest regim. Regimul din Siria este, este fragil, este precar, poate să cadă de la un moment la altul. Aș dori cu adevărat să insist asupra acestui aspect. regimul poate să cadă și lumea s-ar putea să nu se aștepte la acest lucru. Poate să cadă în orice moment. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci vă veți afla în fața unei dileme. Va trebui, trebuie tocmai de aceea să interveniți acum. Națiunile Unite pot să se ocupe de acest dosar al Siriei. Mă refer la adunarea generală a ONU și acolo Rusia nu are drept de veto. Opozanții care s-au reunit la Istanbul pot face, pot aplica presiune în așa fel încât să fie izolat regimul sirian. Trebuie ca Tribunalul Penal Internațional să se să sizeze cu privire la dosarele acestor criminali. Există o carte al cărui titlu este Siria a legalizat crima. Întocmai, regimul sirian a luat câteva măsuri pentru a se apăra împotriva judecaților viitoare la Tribunal Penal Internațional. I-am scris de opt ori lui Bashar al-Assad. I-am scris tuturor miniștrilor săi. Am trimis uh, scrisori, m-am întâlnit cu ei, M-am întâlnit și cu personalități militare și niciunul dintre aceștia nu a dorit să mă asculte, n-a dorit să asculte, să audă nimic. De patru ani atenționez regimul. De patru ani spun că poate să curgă sânge în Siria și trebuie să rezolvăm problemele în mod pașnic, dar nu s-a făcut nimic. Nu s-a rezolvat nicio problemă. Avem nevoie așadar de sprijinul comunității internaționale în așa fel încât să punem capăt acestui regim, să îl înlăturăm. Nu există nicio speranță să se poată organiza un dialog cu, ace- un dialog cu acest regim. Sunt profund mâhnit când constat că liderii europeni, liderii lumii civilizate, ca să zic așa, îi întind mâna și îl salută pe domnul Assad. Da, câteva observații în ceea ce privește poziția opoziției și strategia pentru schimbare. La începutul uh, anilor 2000, când uh, Assad a preluat puterea pe cale ereditară de la tatăl său, am asistat la primăvara de la Damasc, la, la târguri de carte, uh, Eh, să vorbim despre justiție, dreptate, tranziție, despre tot ce poate fi făcut pentru ca societatea să fie protejată. Eh, însă regimul eh, n-a făcut decât să n-a făcut decât să atace aceste noi speranțe. Lucrurile s-au schimbat și în 2005, primăvara de la Damasc, a încercat să reizbucnească și dialogul a fost reinițiat. Mișcările de, mișcarea pro-democratică a fost din nou uh, reînviată ca posibilitate. Însă și de această dată regimul uh, de la Damasc a răspuns cu nu și cu o campanie de uh, arestări. Chiar colegul de aici, de la prezidiu, a intrat în închisoare cu această ocazie în 2005. Iar uh, opoziția siriană nu s-a născut uh, cu adevărat decât în momentul în care posibilitatea ca partidul politic de opoziție să intre la putere a părut pur și simplu uh, imposibilă. Așadar, Assad uh, s-a prezentat în fața adunării popor, uh, poporului cu un dialog, cu un discurs extrem de agresiv. El uh, nu e cunoscut pentru uh, discursurile sale, de fapt, nici pentru dialogul său, pentru că este o persoană care uh, preferă să ucidă și să întemnițeze Alawiti, această uh, facțiune nu este cea care este la putere și nici partidul BAF. Nu acestea sunt numele puterii. Puterea este concentrată în mâinile lui Assad. Assad este cel care dorește să rămână la putere. Problema nu sunt, uh, nu sunt partidul Baath, uh, nu e vorba de Alawi sau de alte facțiuni, mișcări nu e vorba de uh, aceasta, ci de o menținere a puterii a lui Assad. Dar până la urmă este vorba de o uh, luptă pe viață și pe moarte care merge dincolo de mize politice, religioase și așa mai departe. E vorba de o supraviețuire pur și simplu a opoziției și a idealului democratic în Siria. Situația de față este rezultatul unor uh, încălcări flagrante uh, a tuturor drepturilor uh, în rândul societății de către criminali, de recidiviști care au fost scoși din închisoare cu ocazia mai multor decrete. Mulțumesc, domnul Mingareli, acum. Și apoi avem o a doua listă de intervenții. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea domnului Bradner. Este oare nimerit să avem sancțiuni uh, progresive? S-a vorbit uh, la început despre cum am reacționat față de Assad și familia lui și, într-adevăr, în retrospectivă, putem să spunem că, într-adevăr, am greșit, nu am ales cea mai bună cale uh, de a impune aceste sancțiuni progresive și așa mai departe. În ce privește lista de persoane și firme supuse sancțiunilor, uh, s-a ales o metodă progresivă uh, de strângere a șurubului din ce în ce mai mult. Aceasta a fost metoda privilegiată, uh, însă aveți dreptate, metoda aleasă nu a fost bună. Acum, relația noastră cu Rusia. O întrebare și a domnului Provera, de altfel. Mi se pare că, în primul rând, trebuie să convingem Rusia că ea va avea un rol de jucat în tranziția politică. Trebuie să le dăm asigurări cum că în procesul de tranziție politică această țară va continua să joace un rol. Asta e una. Și apoi, mi se pare că mai trebuie să mai convingem pe ruși de ceva, și anume că interesele lor politice și economice în regiune vor continua să fie luate în calcul. Apoi, trebuie să explicăm Rusiei că dacă continuă să sprijine un regim discreditat și un regim condamnat, pentru că despre asta este vorba, Rusia va fi complet discreditată în ochii lumii arabe. Portul de la Tartu este oare într-adevăr un interes crucial pentru ei? Nu știu, nu sunt expert militar, dar pe baza a ceea ce îmi spun experții, nu, miza militară strategică nu este atât de mare pe cât se spune. Așa spun uh, experții noștri militari. Interesul rușilor pentru această bază navală nu este atât de mare. Domnul Belder, ați întrebat dacă există persecuții împotriva creștinilor și a curzilor. Nu știu ceea ce Uh, știu este că aceste două comunități religioase sunt foarte îngrijorate de ce se va întâmpla după căderea lui uh, Assad. Însă eu nu pot să vin să vă spun astăzi cu mâna pe inimă că aceste persecuții ar exista. Nu zic că ele sunt imposibile, dar nu avem dovezi astăzi cum că în Siria um, ar fi persecutați creștinii și curzii. Vă mulțumesc. Bun, avem o nouă listă Domnul Romero Lopez este pe lista mea. Un minut și jumătate. Doamna. Mulțumesc. Vreau să salut opoziția siriană și să adresez o întrebare. Există o strategie adevărată a opoziției? Um, pentru a evita, într-adevăr, un război civil. Cineva uh, a spus că există unitate în ceea ce privește platforma comună, vreți uh, instaurarea democrației, dar vreau să știu în cadrul opoziției, în cadrul uh, acestei unificări a opoziției, care este nucleul din care să rezulte o strategie adevărată? pentru că Parlamentul European va putea însoți noi cu cele 27 de state membre. Mulțumesc, domnul Kreiseldorfer. Mulțumesc, domnule președinte. Prima rundă de răspunsuri a clarificat câteva lucruri și uh, dacă bine am înțeles, 20.000 de oameni au, fost, au murit. Uh, nu i-ați numărat pe cei torturați, um, Uh, mutilați și așa mai departe. Ei bine, vrem să, dacă, dacă spunem vrem planul Kofi Annan, vrem să ținem de aceasta, e bine, dar nu cred că o să reușim, pentru că nu se poate negocia cu Assad și uh, a spus foarte clar eu uh, plec de aici cu picioarele înainte sau uh, rămân învingător. Așa că acesta uh, Uh, va avea probabil aceeași istorie cu uh, ceilalți. Vedem nici Ceaușescu nu a supraviețuit, nici alți dicta- dictatori, dar nici uh, uh, în, nu, nu e o perspectivă pentru acesta să ajungă în închisoare, nici pentru el, nici pentru clanul său. Vreau să spun foarte clar că un război cu forțe din afară nu va fi uh, sortit câștigului, pentru că nu putem să comparăm lucrurile cu Libia. Așa că vin cu o întrebare concretă. Dacă e să dăm crezare rapoartelor CIA sau altor servicii secrete, mi se pare că Siria are arme chimice în depozite și ne temem că uh, uh, puterea le va utiliza. E Până acum doar o chestiune de timp uh, până ce Assad va cădea, pentru că e suficient să facem o incursiune în istoria dictaturilor ca să ne dăm seama că acesta va, va cădea. Dar ce se va întâmpla cu acele depozite de arme chimice? Pe, pe mâna cui vor ajunge acestea? Veți putea să le țineți uh, uh sub control dumneavoastră? Mulțumesc și îmi cer scuze că am depășit timpul, de obicei nu mi se întâmplă asta. Domnul Kellam are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim solidaritatea și profunda îngrijorare față de evoluțiile din Siria. Ați menționat uh, că nu putem să obținem pacea dintr-o singură mișcare. Ați menționat uh, exemplul uh, Uniunii Sovietice. Ca fostă parte a Uniunii Sovietice pot să vă spun că orice dictatură e sortită colapsului. Între timp însă și opoziția e, uh, e sortită colaborării. Așa că deocamdată se pune întrebarea cine va fi persoana desemnată pentru a fi sprijinită și prin ce mijloace. Sunt de acord cu domnul Mingarelli care a spus că e nevoie de o platformă politică comună. Dacă vreți democrație și libertate, aceasta ar fi o bună bază de pornire. Dar se pune următoarea întrebare. Constituția existentă poate să fie baza viitorului stat sirian sau trebuie schimbată? Și sigur că se pune întrebarea ce fel de democrație va fi Siria. Iar apoi, uh, revenind la Rusia, Rusia în continuare oferă tehnologie armată Siriei, de exemplu avioane de luptă. Observatorii internaționali au uh, constatat că uh, aceste arme nu vor fi îndreptate împotriva opoziției, dar ce părere aveți dumneavoastră? Sunt acestea utilizate împotriva opoziției? Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Eleni Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare care continuă uh, spusele domnului Kellam despre Rusia. Astăzi, uh, Oficiul de Afaceri Externe Britanic a uh, anunțat că există o navă rusească ce se îndreaptă către Rusia cu arme. Ei bine, domnule Mingareli. avem o informație concretă. Va exista o reacție concretă la un asemenea eveniment? Uh, de asemenea, vreau să exprim vocea electoratului meu, să exprim un mesaj de solidaritate față de opoziția siriană și să spun că comunitatea internațională e acum într-un impas. Pe de o parte, trebuie cu toții să recunoaștem că planul Anan a murit și nu mai poate fi resuscitat, de cealaltă parte, și acum exprim uh, poziția grupului SND, o intervenție militară în Siria nu este o opțiune validă, pentru că riscurile sunt prea mari pentru țară, pentru populație, dar și pentru pacea uh, și stabilitatea din regiune. Deci nu e o situație comparabilă cu Libia și chiar dacă Libia a fost un caz mai ușor, uh, Totuși avem de a face aici, totuși avem de a face cu repercursiunile uh, intervenției militare în Libia și acum. Eu cred că e o presiune psihologică Uh, din partea europenilor aici, pentru că seară de seară la televizor vedem copii decedați, așa că e o presiune enormă pentru o intervenție militară. Noi credem însă că nu este o soluție fiabilă, credem că ar trebui să ne axăm pe ajutor umanitar, pe intervenții umanitare, așa că aș vrea să ascult opinia dumneavoastră cu privire la această alternativă. Ultima întrebare, doamna Veronique de Kaiser. Merci, Monsieur le Président mulțumesc, domnule președinte. Cred că în această să nu există niciun fel de îndoială cu privire la ce părere avem despre Bashar al-Assad. Întrebarea care se pune este cum să scăpăm de el. Unde va merge după aceea? Deci fie pleacă, fie va avea loc un război civil groaznic, fie găsim o soluție pașnică. Vă cunoaștem foarte bine, sunteți opozanți regimului de multă vreme. Nu este prima oară când ne vizitați. De fiecare dată ne-ați arătat cât de hotărâți sunteți. De fiecare dată când vă ascultăm, am impresia că dorim să vă ajutăm, dar nu știm exact cum. Voi ne spuneți să susținem opoziția. Bun. Noi ascultăm opoziția din uh, diaspora, dar și opoziția locală. Dar nu știm exact cum să-i susținem. Știți cu toții ce apetite au Arabia Saudită, uh, Qatarul și, și aceste țări uh, circulă arme, dar noi nu putem oferi arme. ce am putea face, face noi pe lângă să aplicăm presiuni politice asupra Rusiei, în așa fel încât opresiunea lui Bashar al-Assad să se încheie și ca acesta să fie judecat. Acesta nu este decât o persoană care distruge țara dumneavoastră. Foarte bine, nu mai avem foarte mult timp pentru răspunsuri. Răspunsuri scurte, așadar. Vă rog. Vă mulțumesc. Planul de tranziție va începe prin, ple- prin uh, plecarea lui Bashar al-Assad. Se va constitui un guvern de tranziție, se va aplica planul Anan în totalitatea sa și se va elabora o nouă Constituție. Iată care va fi procedura ce trebuie urmată. Trebuie să sprijinim poporul sirian. Există prieteni ai Siriei care ne ajută în multe feluri. Dumneavoastră ne puteți ajuta prin presiuni la nivel diplomatic, politic, în așa fel încât să ne ajutați să continuăm. Al-Assad va trebui să, ale- să aleagă între moarte și între a pleca de la putere. Tinerii sunt bine organizați, nu există găști. Singurii care nu au arme sunt oamenii buni. Toți ceilalți au fost armați de către, de către regim. În momentul în care va exista un echilibru de forțe, ei bine, noi nu dorim să perturbăm acest echilibru, un echilibru delicat din zonă. Noi dorim să ajungem la o soluție pașnică. Vă mulțumesc. În ceea ce mă privește, eu cred că raportul ONU, și anume cel care ne spune că 3 milioane de sirieni au nevoie de ajutor, și că toate milioanele care au fost investite până acum nu vor fi ajuns decât pentru câteva zile. Ministrul turc a avut inițiativa de a organiza o conferință internațională prin care se poate, să se poată aduce un ajutor poporului sirian, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat. În primul rând, este nevoie de, aj- de asistență umanitar, ar, umanitară. Regimul sirian trebuie să fie obligat să accepte ajutor umanitar. Apoi, trebuie înarmată armata liberă a Siriei. Există 3.000 de vehicule blindate care au fost trimise de regim în teren. Există rachete, elicoptere și diverse alte arme de acest gen. Așadar, cum putem vorbi de un echilibru de forțe? Avem decizia ONU și a Consiliului de Securitate cu privire la un armistițiu a înceta foc, acest armistițiu este un cuvânt greșit. Un armistițiu se încheie între două părți uh, cu putere egală, însă aici este vorba în mod clar de un dezechilibru de forțe. Este o minciună extrem de mare. Uniunea Europeană este partenerul nostru, așa l considerăm. Există o istorie foarte lungă a relațiilor dintre cele două părți, însă dorim ca Uniunea Europeană să vină cu măsuri care să ajute zona și să ajute instituirea unui regim care să respecte drepturile omului și societatea civilă. Consider că continuarea cu boicotul și cu uh, izolarea regimului politic sunt soluții bune. În ceea ce mă privește, eu consider că există două soluții practice. Pres, uh, Uniunea Europeană trebuie să aplice presiune în ce în ce mai mare asupra Rusiei la Consiliul de Securitate, în așa fel încât aceasta să accepte plecarea lui Bashar al-Assad și aducerea acestuia în fața Tribunalului Penal Internațional. De asemenea, trebuie să i ajutăm pe activiști și să le asigurăm siguranța în momentul în care participă la manifestații. Activiștii sunt amenințați cu moartea și s-au refugiat în Turcia, în Liban și în Iordania. Ei ar trebui ajutați. Germania și Franța i-au ajutat recent și noi sperăm că vor primi și mai multe ajutoare din partea Uniunii Europene acești activiști trebuie să se refugieze în locuri sigure pentru a-și apăra viața. Iată așadar câteva soluții doar din practic. Mulțumim în mod sincer Uniunii Europene pentru tot ajutorul care a fost adus în acest domeniu. E nevoie de soluții rapide și să îl amenințăm în mod clar pe Bashar al-Assad. Trebuie să-l forțăm să demisioneze. acest lucru, chiar dacă nu există o rezoluție a Consiliului de Securitate, chiar dacă nu există un mandat al ONU. Și mm, nu dorim să trecem la uh, bombardarea cum a făcut uh, NATO în Serbia. Domnul Mingarelli. Faptul de a spune deja, de a lua o poziție, este un lucru bun. În al doilea rând, Uniunea Europeană a adoptat un embargo asupra armelor și a cerut tuturor părților uh, implicate și mai ales Rusiei să înceteze să ofere arme regimului Assad. În al treilea rând, lucrăm la ora actuală să facem în așa fel încât sancțiunile să împiedice sau să crească dificultatea livrării de arme. De exemplu, facem în așa fel încât firmele europene să nu mai ofere asigurare navelor care livrează astfel de bunuri, de arme. Iată așadar câteva măsuri pe care le luăm noi. Foarte bine, a fost o dezbatere foarte lungă și foarte interesantă. Le mulțumesc celor trei invitați și vă doresc mult noroc le vorez uh, noroc dumneavoastră, precum și țării dumneavoastră. Îi mulțumesc și domnului Mingarelli pentru informațiile aduse. Vă mulțumesc!